Cred că putem începe. Pe 26 octombrie ați primit ordinea de zi. Primul punct este adoptarea ordinei de zi. Cred că o putem considera adoptată, pentru că nimeni nu uh, a anunțat care avea comentarii. Am aflat că este deja destul prea devreme pentru a discuta uh, concluziile Consiliului uh, European, European. A fi trebuit să ne întâlnim cu uh, președintele Malstorm, dar uh, nu uh, putem să o facem astăzi. Funcționează, ecco. Ecco. Văd că nu mai sunt probleme cu traducerea, spune președintele. Spunem așadar că încă nu am reușit să stabilim uh, o reuniune cu uh, doamna Malstorm. Așadar, nu vom uh, obține informații mai precise în legătură cu uh, evoluția dosarului la Consiliu. Colegul meu, Dorf, DAF, mi-a cerut să organizăm o dezbatere în legătură cu acest subiect. Eu sunt gata să o facem, însă nu vom avea la dispoziție decât comunicatul de presă al Consiliului, în care se spune că până la sfârșitul anului Consiliul speră că va intra în vigoare tratatul de la Lisabona. Cred că știți că Curtea Constituțională Cehă a respins toate obiecțiile de neconstituționalitate. Acestea sunt informațiile pe care le-am primit chiar în această dimineață. Așa, cred că ne putem aștepta ca președintele cec să ratifice tratatul până la sfârșitul uh, săptămânii acestea sau începutul uh, săptămânii viitoare. Domnul Mendes de Vigo are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului nostru vreau să vă spun că suntem foarte mulțumiți de concluziile Consiliului European. Suntem foarte uh, mulțumiți de modul în care s-a abordat problema președintelui uh, ceh. Situația a fost puțin ciudată, dar știți, domnule președinte, că aceasta este Europa și că pentru a se ajunge la acord trebuie să facă compromisuri. Am primit uh, vești bune și ne bucurăm. Este a treia oară când Curtea Constituțională Cehă respinge obiecțiile, așadar putem să ne bucurăm pentru că Parlamentul European a susținut întotdeauna cu tărie tratatul de la Lisabona. Așadar, domnule președinte, cred că putem spune că avem o zi bună, că ziua de azi este o zi bună pentru noi toți și această adunare se poate bucura că munca noastră de ani de zile a dat rezultate, a dat roade. Parlamentul este unul dintre mari uh, câștigători ai uh, acestei curse a tratatului de la Lisabona. Noi trebuie să facem în continuare totul pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Aveți uh, dreptate. Domnul Iaregui are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului socialist vă spun că suntem uh, foarte mulțumiți uh, de informațiile pe care le-am primit în această dimineață. La sfârșitul uh, săptămânii trecute, Consiliul European a adoptat o decizie foarte importantă care a permis, ne-a, ne permis să ieșim dintr-un impas politic. Cum vă spuneam, suntem uh, foarte încântați de faptul că până la sfârșitul acestei luni tratatul de la Lisabona va fi ratificat, ceea ce înseamnă că el va intra în vigoare la începutul lunii viitoare. Suntem de asemenea încântați de faptul că s-au luat decizii politice referitoare uh, la alegerea președintelui Consiliului, președintelui Uniunii Europene. Suntem uh, încântați că președintele Barroso are intenția de a-și alege comisarii. Noi vom adopta acum un nou regulament de procedură al Parlamentului care va intra în vigoare în ianuarie 2010, ceea ce înseamnă că în ianuarie 2010 vom trece la un, o materializare nouă a acestui vechi vis care este Europa. Nu trebuie să uităm că există o necesitate politică reală. În urmă cu 60 de ani, visul european se baza pe necesitatea creării unui spațiu de pace pe uh, rămășițele uh, lumii de după al doilea război mondial. Trebuie să vedem acum uh, cum uh, putem reacționa la globalizare și trebuie să aflăm dacă Europa poate juca un rol în noua arhitectură economică și financiară. Vrem să avem o Europa unită, o Europa puternică care să vorbească cu o singură voce? Acestea sunt întrebările care se pun. În, ultima, în ultimele zile și uh, în această dimineață am primit vești foarte importante pentru noua cale pe care urmează să ne angajăm. Așa cum a spus domnul Mendez de Vive, în ultimii ani s-au făcut multe eforturi și în ultima vreme, în ultimele zile, nu știam dacă vom reuși să depășim toate obstacolele care s-au ridicat în calea construcției europene. Dar, încă o dată, vă spun că, în lumina ultimelor informații, suntem mulțumiți. Însă, suntem și dezamăgiți, pe de altă parte. De ce? Pentru că săptămâna trecută Consiliul European a adus în discuție problemele bine cunoscute legate de schimbările climatice. Avem tot mai multe dovezi în privința acestor revoluții nefaste. Înainte de reuniunea de la Copenhaga, iată că nu suntem deloc uh, de acord în privința căii de urmat adevărat că suntem mulțumiți de rezultatele Consiliului European, European, însă am din ce în ce mai mult impresia că reuniunea de la Copenhaga nu uh, va reprezenta un progres uh, în lupta împotriva schimbărilor climatice. Mă tem că angajamentele americanilor față de uh, schimbările climatice și angajamentele țărilor în curs de dezvoltare, nu cred că acestea vor da rezultatele scondate, scontate. În încheiere, domnule președinte, cred că putem spune că Europa se află încă într-un uh, impas macroeconomic. Există într-adevăr semne de redresare, însă avem încă probleme reale la nivel macroeconomic. Șomajul continuă să crească în întreaga Europa. Avem rate ale șomajului extrem de ridicate. În aceste condiții s-au purtat uh, Consiliul European și s-au discutat atunci probleme politice extrem de importante. Polonia, Regatul Unit și uh, alte state europene se îndepărtează de Carta Drepturilor Fundamentale. Însă, așa cum am spus, deși am primit vești bune, rămânem în continuare preocupați de probleme legate de climă și de locurile de muncă. Mulțumesc, domnul Dafare, cuvântul. Uh, well, domnule președinte. Aș uh, dori să Rămânem uh, mai aproape de aspectul constituțional uh, al discuțiilor de la Consiliul European, pentru că nu avem la dispoziție doar concluziile președinției, ci, în egală măsură, proiectul de protocol Iar um, aici avem protocolul 30, ce se referă la Republica Cehă. M-a surprins acest lucru, fiindcă aș fi crezut că președintele Klaus dorește un protocol um, care să afecteze clauzele proprietății din cartă și nu cele legate de politica socială din aceasta. Aș fi um, dorit să pot adresa unele întrebări președinției în ceea ce privește importanța care ar trebui să fie acordată acestui proiect de protocol propus. În al doilea rând, domnule președinte, chiar dacă mă bucură enorm uh, decizia Curții Constituționale din Cehia. Încă nu mi se pare că s-ar fi oferit garanții din partea președintelui Klaus care să ne îndreptățească să credem că va semna acest document. Nu s-a scris nimic despre acest lucru în concluziile președinției. Iar, sincer vorbind, Cred că ar trebui să ne abținem zâmbetele de bucurie în ceea ce privește semnarea tratatului până în momentul în care acesta va fi semnat, până vom avea o semnătură negru pe alb din partea domnului președinte Claus. E allora dopo il collega ha chiesto di parlare il collega Mulțumesc foarte mult, domnul Zaer, ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În câteva minute vom vota adaptarea regulamentului de procedură în conformitate cu tratatul de la Lisabona, adaptarea lui la tratatul de la Lisabona, ceea ce înseamnă că suntem încrezători că acesta va intra în vigoare. Și mă bucură faptul, în egală măsură, că am reușit să depășim încă un obstacol artificial uh, în calea uh, acestui proces. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Daf, că nu am ajuns încă la capătul drumului, nu am obținut nicio garanție în ceea ce privește această ultimă semnătură din partea președintelui Cehiei. Acesta este un loc foarte bun pentru discutarea acestei chestiuni, pentru că aici a avut loc convenția. Mulți colegi care s-au ocupat eh, de această chestiune și amintesc cât de importantă este adoptarea tratatului de la Lisabona, cât de important este acest tratat. Cu toate acestea, aș dori să mai ridic o chestiune care a fost uh, deja prezentată de domnul Daf, și anume faptul că Consiliul European și-a asumat un angajament privind eh, clauza de opt-out de la Carta Drepturilor Fundamentale pentru Republica Cehă. Parlamentul European um, are unele rezoluții în care am deplâns faptul că s-au mai retras încă două țări de la Carta Drepturilor Fundamentale. Parlamentul European a susținut întotdeauna și a susținut întotdeauna poziția privind drepturile omului, privind această cartă și am avut întotdeauna o poziție foarte puternică Iată de ce mă întristează faptul că există această clauză de opt-out pentru Cehia. Și mai mult mă întristează faptul că Cehia beneficiază de această clauză de opt-out pe baza pretextului uh, furnizat de președintele Claus și pe baza argumentelor pe care ni le-a furnizat, și anume că redresiunea, că Decretele Beneș au încă o, un efect asupra cehii. Vreau să vă amintesc că aceste decrete se referă la discriminare, la vină colectivă și la um, ură pe temeiuri etnice. Iată de ce aceste argumente sunt inacceptabile, cel puțin în țara mea, în Ungaria, dar cred că același lucru este valabil și în Germania și în Austria. Acesta nu este spiritul european de care vorbeam și ar trebui subliniat acest lucru. Iată de ce dacă um, aș fi membru în Parlamentul meu, nu aș vota pentru această clauză opt-out pentru Republica Cehă, mai ales pe baza acestor argumente inacceptabile. Poziția Parlamentului meu în Parlamentul Național Maghiar este că nu vor accepta nicio schimbare a tratatului care să includă o astfel de clauză opt-out pentru Republica Cehă pe motivul că ar putea să apere Cehia de consecințele juridice ale decretelor Beneș. Iată de ce ar trebui să fim foarte atenți la ce se întâmplă și să spunem răspicat că suntem uh, pentru tratatul de la Sabona, dar în același timp suntem pentru cartă și dorim ca aceasta să fie aplicată în toate țările Uniunii Europene. Grazie, onorevole Messerschmidt. Tak, formand. Det, der egentlig fik mig til at tage ordet, var, at en af de gode kolleger... Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să, să iau um, cuvântul, fiindcă se uh, dorea să se spună în procesul verbal că uh, aceasta este o zi minunată, ne bucurăm cu toții pentru că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. Dar uh, acest acesta nu este un gest neapărat colegial, pentru că nu suntem toți de acord cu această idee, nu împărtășim cu toți aceste sentimente. Mai mult, nu pot, uh, sub nicio formă, să accept faptul că Parlamentul, cum se spune aici, reprezintă populația europeană. Uitați-vă la toate anexele pe care le avem, uitați-vă la toate apelurile la Curtea, la curtea Constituțională din Germania, uh, această curte constituțională care a considerat că Parlamentul European nu reprezintă uh, popoarele europene, iar uh, această procedură a fost o farsă, pur și simplu, nu neapărat în ceea ce privește tratatul de la Lisabona. Aici înțeleg care sunt argumentele pentru tratat, dar procedura uh, mă deranjează aici. Nu trebuie să se pună problema garantării democrației. Noi dorim să uh, să nu se facă auzit glasul britanicilor și dorim ca acest tratat să, se, să fie adoptat cât mai rapid pentru că pentru ca pe Downing Street să nu se adopte decizia rezonabilă a referendumului. Iată de ce vă spun că acesta este o farsă și aș dori să se scrie în procesul, ver- în procesul verbal al acestei reuniuni că nu este, că acest, spusele mele nu reprezintă părerea generală, dar reprezintă părerea mea. Uh, și pentru și în ceea ce privește această clauză opt-out despre care a vorbit colegul nostru în ceea ce privește carta, uh, am putea să cerem serviciului juridic să uh, analizeze dacă este vorba de o analiză, un protocol. Ce, ce am promis noi uh, președintelui Klaus în Cehia? Cred că este, ar fi foarte important pentru noi acest lucru, pentru a putea să lucrăm de acum înainte pe un temei juridic bun iar dacă acest tratat uh, va fi ratificat, bineînțeles, va intra în vigoare și trebuie să avem uh, un temei juridic foarte bun. Uh, Doamna Gomai, mulțumesc, domnule președinte. Iată, avem un verde din partea Curții Constituționale Cehe, dar nu este prima oară când se întâmplă acest lucru, când ne dau undă verde. Avem de ce să fim optimiști acum, bineînțeles, pentru că, haideți, um, Eh, să spunem eh, limpede faptul că președintele Klaus a spus deja foarte clar că va semna și nu cred că eh, va mai putea să, să se să revină asupra acestei decizii acum când 26 de state au semnat deja și așteptăm noua comisie pentru că vrem să, ved- să audiem pe candidații la funcție de comisar și, așa cum a spus colegul din Ungaria privind harta, două state membre au avut ocazia să o respingă. Au avut, de, deci eh, Cehia a avut posibilitatea să se retragă mai devreme. Nu trebuia să aștepte până acum. Haideți să gândim logic. Toți dorim ca tratatul de la Lisabona să fie ratificat și președintele uh, acestei țări care este tot timpul în atenția mass mediei, a încercat să a făcut tot ce a stat în putere, dar până la urmă trebuie să se respecte dorința uh, popoarele europene trebuie să fie limpe de faptul că avem nevoie de acest tratat și sunt de acord cu colegul care a spus că am lucrat, am depus prea multe eforturi pentru acest tratat, pentru ca acesta să nu devină realitate. Mulțumesc, domnul Șeflin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A durat ceva să punem lucrurile la punct, fie că e vorba de tratatul constituțional, fie că e vorba de tratatul de la Lisabona. A durat uh, aproape 10 ani. Iar acest lucru este grăitor. Dacă analizăm din perspectivă istorică acest uh, proces, uh, ne dăm seama că interguvernamentalismul este în creștere, iar opoziția la integrarea europeană este și ea în creștere. Vreau să vă spun două lucruri. În primul rând, la nivel pragmatic, integrarea europeană uh, rezolvă probleme pe care interguvernamentalismul nu le poate rezolva. O gamă foarte largă de probleme pot fi rezolvate doar la nivel european. La nivel istoric am putea spune și că în Europa nu ne mai confruntăm cu uh, probleme care otrăveau relațiile între țări în, în perioada interbelică și care au dus la cel de-al doilea război mondial. Iată de ce integrarea europeană a reprezentat un succes în ceea ce privește soluționarea conflictelor. Iată de ce, cu cât avem mai multe opt-out-uri, cu cât avem mai multe derogări și excepții, cu atât înrăutățim situația. Iată de ce un opt-out pe baza principiului de vină colectivă este inadmisibil. Grazie. Credo di dover dire anch'io due parole a conclusione di... Aș dori să spun și eu câte ceva pentru a trage concluziile în ceea ce privește cele petrecute în ultimele zile. Eu personal sunt mai degrabă încrezător față de ce s-a întâmplat cu și ce se întâmplă cu ratificarea tratatului de la Lisabona. Însă mi se pare absurd uh, că președintele ceh se încăpățânează sau s-a încăpățânat să nu subscrie la acest tratat. Am auzit ce a spus aici și am văzut că există satisfacție, dar și neliniști. Există, deci, probleme care au fost menționate aici, dificultăți, dar și eforturile care au fost făcute pentru a rezolva aceste probleme și a duce la, la bun sfârșit acest proces. Pe mine ce m-a frapat este următorul lucru, și anume că vorbim de etape, etape de parcurs, însă acest tratat de la Lisabona încă o dată, nu este un punct de sosire, ci mai degrabă o etapă pe un drum, pe un, într-un continuum Trebuie să continuăm să progresăm pentru că mai avem încă de făcut lucruri de progresat. Am văzut ce s-a întâmplat cu derogările oferite Poloniei, Regatului Unit, apoi Cehiei. Și apropo de aceste derogări, aș spune ceva, bine, se poate dezbate mult pe această temă, aș spune eu că sper că nu este vorba aici de adevărate derogări, ci mai degrabă de a oferi niște garanții pentru anumite prerogative pe care Uniunea Europeană n-a vrut să le ofere acelor state care se temeau de pierderea acestor prerogative în favoarea Uniunii Europene. Deci e vorba de această cartă a drepturilor fundamentale. E bine, ea oferă o bază solidă protecției drepturilor omului lucru care fusese deja luat ca punct de plec, referință de către Uniunea Europeană pe parcursul dezvoltării sale, drepturi care au fost apoi consolidate, țările au ratificat, bineînțeles, convenția respectivă, deci de protecția drepturilor omului. Și deci, privind interogările la această cartă, cred că este vorba aici de un act sau un gest mai degrabă formal și poate nu unul de fond. Deci, poate că sunt eu prea optimist, dar aș spune, în concluzie, că trebuie să salutăm aici diplomații, membrii Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, care sunt prezenți aici în această sală, deci dorim, doresc să-i salutăm și sper că vor putea și ei să-și aducă o contribuție foarte bună la cauza europeană. Passiamo dunque adesso Acum putem să trecem la mesaje din partea președintelui și uh, pentru celelalte vești și mesaje vom uh, aștepta reuniunea coordinatorilor diferitelor grupuri care va avea loc după încheierea comisiei noastre. Uh, Uh, e vorba de, și de mâine dimineață, la începutul reuniunii comisiei și în acel moment vă voi spune ce s-a discutat la reuniunea coordinatorilor. coordonatorilor. Așa că acum ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume adaptarea regulamentului privind tratatul de la Lisabona. Am auzit deja un prim uh, proiect de raport al domnului Martin. Avem amendamentele care fac parte din uh, raportul supus. Deci există o serie de amendamente din partea domnului David Martin, dar exist, au existat și anumite negocieri pentru amendamentele de compromis uh, și de asemenea privind amendamentele orale. Astfel că vom vota aceste amendamente de compromis și cele orale și înainte de orice, trebuie să ascultăm uh, aici multe uh, detalii privind aceste amendamente. O mare parte dintre acestea vor putea fi votate în bloc și pe parcurs voi face și propuneri specifice în acest sens. Nu știu dacă reprezentanții grupurilor doresc să se exprime, să-și prezinte pozițiile? Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la amendamentul 60 care a fost, al domnului Brok, care a fost retras. Îmi pare foarte rău, sunt dezamăgit că a fost retras acest amendament, pentru că înseamnă că regulile privind implementarea statutului membrilor ar fi putut fi discutate în Parlament, deci făcute public, publice. Este păcat că în loc să creștem transparența, prin acest amendament am făcut exact uh, pe dos. Aș dori să reintroducem acest lucru în sesiunea plenară și sper că domnul Brock îl va resupune atenției. parlare, come giusto, il relatore onorevole Martin. Da, domnule Martin, ca și raportor, voi fi foarte succint, domnule președinte. În primul rând, aș uh, mulțumi domnului Cardor pentru tot ce a făcut. But not, not just the work he did before the elections, but the assistance he's given me in the last week or so pentru tot ce a făcut domnul Corbett, pentru toată susținerea pe care ne-a adus-o, pentru aportul său în ce privește problemele tehnice cu care ne-am confruntat. Am avut uh, o excelentă cooperare cu dânsul. Domnul Fox uh, a spus ceva aici și uh, când vom ajunge la vot, o să, o să o să vedeți care este situația. Nu vreau să vorbesc aici în numele domnului Brock, Eh, eu nu eram mulțumit de amendamentul privind regulamentul biroului, pentru că aici nu era o consecință directă a tratatului de la Lisabona. Și astfel ne-am pus de acord că există domenii care nu țin de Lisabona. Și acesta este compromisul la care am ajuns până la urmă. Se non ci sono altri che richiedono preliminarmente di parlare... Bun, dacă nu mai sunt alte cereri de luare la cuvânt. Ba da. Äh, da. Mulțumesc. Nu vă ascund că sunt puțin surprins să constat că 60 și 61 au fost retrase. Nu știu, poate există o sosie de-a mea aici, în Parlament, care face lucruri în numele meu. Uh, nu știu ce se întâmplă. Nu știu cine a luat această decizie. Poate că la conferința președinților sper se va lua o inițiativă, sau poate că s-a spus ceva pentru retragerea acestor amendamente. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să votăm, în orice caz. Da. Uh, președintele, se pare că a avut loc o problemă de comunicare. Cu siguranță vom supune la vot aceste amendamente. Așa că începem direct votul. Amendamentul 1, articolul 7, aliniatul 2. Raportarul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Adoptat. Articolul 8. Amendamentul 60 al domnului Brock, care nu este retras. Cine este pentru? Treisprezece pentru, împotrivă, 8 împotrivă și abțineri. O abținere. E adoptat. Acum, amendamentul 2, articolul 11, alineatul 3, a, al raportorului. Cine este pentru? Două voturi împotrivă. O abținere. Este adoptat. Acum supun la vot amendamentul 61, care nici el nu este retras. Articol 23, alineatul 2 și 2 bis. Cine este pentru? Împotrivă. 11 pentru, 9 împotrivă, abțineri. Două abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 62, articolul 23, aliniatul 11 bis al domnilor Martin, Zaer și Duff. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Se abține cineva? Trei abțineri se adoptă. Amendamentul 3, articolul 36 al raportorului. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Trei abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului, articolul 38, e vorba de un amendament de compromis. Numărul 1. A, nu, ce Trebuie să prezinte cineva acest amendament pentru că este unul important. Îmi cer scuze, spune președintele, am uh, citit greșit lista. Putem vota fără explicație amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Am ajuns la amendamentul de compromis 1. Avem un amendament oral voi ruga autorii acestor amendamente să ni le prezinte. Domnul Martin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această variantă complicată este rezultatul negocierilor dintre grupurile politice. Cred că avem un uh, text asupra căruia suntem de acord, dar e necesar să le explicăm puțin. În primul rând, uh, v-am distribuit în această după-amiază variantă care cuprinde un nou număr 4 care spune că cu excepția cazurilor de urgență explicate în articolul 4 al protocolului, Comisia nu va avea votul final înainte de expirarea celor 8 săptămâni. Cred că toate grupurile principale acceptă această variantă. Dacă nu o fac, va trebui să eliminăm anumite fragmente. Așadar, partea referitoare la acceptarea din partea Parlamentului Naționale și partea referitoare la articolul 6, deci al doilea paragraf de la 6, unde se spune că se vor înainta Parlamentului toate propunerile de modificare acea frază va trebui să fie eliminată și apoi, la sfârșitul compromitului, partea în care se spune că se va ține cont de toate recomandările aprobare, aprobate de Parlament. Toate aceste fraze vor trebui să fie eliminate dacă acceptăm patru. Mai există o variantă pe care n-am discutat-o încă cu grupurile. Am vorbit cu uh, serviciul juridic care mi-a spus că mai există un regulament referitor la implementarea principiului subsidiarității. Ei au propus ca că titlul, subsidiaritate și proporționalitate creează o impresie greșită în privința conținutului acestul articolului. Așadar, ne-au sugerat să eliminăm și proporționalității din titlu. Sper că am fost destul de clar. Acesta este singurul amendament cu adevărat complicat din întreaga procedură. Domnul Daf are cuvântul, spune președintele. Documentul care ne-a fost uh, distribuit uh, chiar acum cuprinde câteva fraze uh, într-o în gri deschis, cu gri deschis. Ce înseamnă această marcare? Înseamnă că a fost șters paragraful respectiv? Pentru că nu... Nu a fost foarte clar, dar am înțeles uh, ce ați spus. Domnul președinte, Poate că domnul Martin poate să încerce să ne explice ceva mai bine uh, care este situația, pentru că noi n-am auzit uh, explicația pe care ați dat-o domnului Daf. Acestea sunt într-adevăr uh, fragmentele care ar trebui să fie eliminate după acceptarea numărului 4. Îmi pare rău că uh, am lăsat textul în această formă, dar am negociat pur și simplu până în ultima clipă și nu am avut timp să îl cosmetizăm ulterior. Domnul Fox are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. L-aș ruga pe domnul raportor să ne explică de ce s-a eliminat din acest compromis propunerea de la paragraful 5 din amendamentul inițial 64 privind uh, recomandarea ce poate fi făcută de o zecime din membrii Parlamentului, pentru că varianta de acum ia din atribuțiile, uh, ia din puterile uh, Parlamentului. Și același paragraf uh, privează de acest drept de a face recomandare și de către Comitetul Regiunilor în ceea ce privește subsidiaritate și mă întrebam dacă există cumva vreo explicație, vreo justificare pentru faptul că s-au limitat în acest fel uh, drepturile. Domnul Martin, în legătură cu uh, Comitetul Regiunilor, veți primi o explicație ceva mai jos în raport. În legătură cu cei 10% din membrii, personal eu sunt pentru permiterea uh, Uh, depunerii de amendamente în ședința plenară de către 10% din membri, însă uh, faptul că am eliminat acest lucru se datorează discuțiilor și negocierilor cu celelalte grupuri politice. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, spune domnul președinte, le uh, supun la vot acest amendament de compromis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 63, care este de fapt acoperit de compromisul 1. Nu, iată că nu-l supunem la vot, spune președintele, pentru că este acoperit de compromis deci a devenit caduc. Trecem la amendamentul 64? Nu, spune președintele, și acest este caduc. Și la fel și 5. Atunci amendamentul 6, raportul cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Avem o abținere? Nu, două. Se adoptă. Trecem acum la articolul 56, alineatul 3. Avem încă un amendament de compromis. Ar fi bine să ne fie explicat. Domnule raportor, aveți cuvântul. Acesta este foarte simplu. E vorba de o clarificare. Atunci când un raport este trimis înapoi la o comisie, comisia poate alege uh, dintre procedurile obișnuite. Poate renunța la raport, poate să-l supună atenției sau poate să îl uh, supună amendamentelor. În trecut au fost uh, anumite probleme cu, în privința acțiunilor pe care o comisie poate să le ia în cazul în care îi se transmite înapoi un raport. Președintele, vom uh, vota atunci compromisul 2, spune președintele. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 65 devine caduc. începând de la 7 și până la 15, îmi cer scuze, spune președintele, până la 14, deci de la 7 până la 14 inclusiv, propun să votăm un bloc. Sunteți de acord? E vorba de mici modificări tehnice care nu pun probleme. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Cine este pentru? Domnul Martin, eliminăm 9, 11 și 13. Îmi cer scuze, spune domnul Martin. Am înțeles cum stau lucrurile. Favorevole, pregat de alzare la mano. Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Nu există abțineri. Se adoptă atunci. 66, amendament din partea domnului Sayer. Capitolul 6 bis, 6a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15. Nu, te devine caduc, spune președintele. Domnul Daf. Aș vrea să se numere voturile dacă se poate, pentru că se pare că a fost un vot foarte strâns. Președintele, da, dar și înainte am avut cazuri, când am avut 11 la 10 și n-am numărat voturile. Dar dacă insistați, putem să votăm încă o dată, putem să votăm și electronic. Dar votul a avut loc și nu cred că putem să revenim asupra lui. Dacă doriți să verificăm electronic de acum încolo, vă rog să-mi spuneți. Așadar, spuneam, că votăm articolul 15, dar nu este caduc acesta. 16. Avem un amendament, oral aici, din partea raportorului. Sì, sia sulla, sull'articolo dell'emendamento 16, sia sul... În legătură cu amendamentul 16, și care se referă și la 53. Pur și simplu am adăugat uh, cuvântul convention, spune domnul Martin. E o mică modificare de natură tehnică, nimic mai mult. orale che del resto avete scritto nel Președintele, avem atunci un amendament oral. E vorba de eliminarea cuvântului convention din articolul 132 al regulamentului. E vorba de două amendamente asemănătoare. Cine este pentru? Domnule Daf, aveți cuvântul. Sunt puțin confuz și în acest caz. Scrie aici că cuvântul convention trebuie să fie eliminat din articolul 132. Însă, în amendamentul 16, acest cuvânt apare în mod adecvat în explicația privind procedura cuprinsă în tratat. The în legătură cu conferințele interguvernamentale. Așadar, nu știu cât este de important să eliminăm acest cuvânt din articolul 132. Prego. Sorry. Um, there's some confusion. I mean, Andrew Duff, in a sense, is... Domnul Martin, Domnul Daf are dreptate într-un anumit uh, fel, pentru că n-am uh, oferit o explicație suficient de clară. Poate să fie eliminat la 100, de la 132. Trebuie să-l eliminăm din 132 pentru că îl discutăm, am abordat aceeași problemă în uh, amendamentul privitor la noua regulă, la noul regulament. Înțeleg acum, spune domnul Daf. Il chiarimento è sufficiente? Possiamo procedere? Este suficientă această explicație, întreabă domnul președinte. Bun, atunci vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru. 10 pentru. Împotrivă? Nove. Quindi e... 9 împotrivă. Se adoptă. Abținere, am uitat să vă întreb. Cine se abține? Două abțineri. Bun, supunem acum la vot amendamentul 67 din partea domnului Sayer. Cine este pentru? Nu, îmi cer scuze, spune președintele. M-am rătăcit un pic aici în text. Acesta devine caduc. 67 devine caduc pentru că tocmai am adoptat amendamentul precedent. Așadar, votăm pe marginea articolului amendamentului 17. Cred că putem vota în bloc, de fapt, dacă sunteți de acord. De la 17 până la 35, cred. Sunteți de acord? Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 36, referitor la 87 bis, varianta nouă, amendament oral din partea raportorului. Domnul Martin are cuvântul. Acesta mi-a fost uh, propus de alte grupuri politice. Ideea era că că nu avem mâinile legate ca urmare a acestui regulament, pentru că suntem acoperiți de uh, alte acte legislative, deci și anumite situații nu sunt clar descrise în regulament. Chi e contrario? Cine este pentru, cine este împotrivă? Abțineri? se adoptă. Vă propun să votăm încă o dată în bloc, de la amendamentul 37 până la 51. E vorba de elemente care erau deja în raportul Corbett, deci au fost deja adaptate în timpul mandatului precedent. Cine este pentru toate aceste amendamente? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri. O abținere. Se adoptă. Am ajuns la amendamentul referitor la articolul 124, alineatul 1 și 2 bis. Îl voi ruga pe domnul raportor să ne, explica, să ne explice acest uh, amendament. Domnul Fox uh, adus în discuție acest lucru de la bun început și aici am spus că există necesitatea consultării uh, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor pentru a respecta tratatul și procedurile noastre obișnuite. Bun. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Încă un amendament oral al raportorului, la articolul 125, alinatele 1 și 2. Încă o dată, îl rog pe domnul raportor să ne explice. Am explicat deja, primul se referă la OCOSOC și acesta se referă la Comitetul Regiunilor. Bun, spune președintele, putem vota atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru? Împotrivă. Eu mă abțin, spune președintele. Sunt abțineri? Amendamentul 53, referitor la articolul 132. Ah, iată, scuz. Ah, dunque, adesso abbiamo votato l'emendamento 52. Adesso votiamo le... Am votat amendamentul 52, iar acum votăm amendamentul 53. Rezultatul? V-am dat rezultatul 12 pentru, 8 împotrivă, o abținere. Acesta a fost rezultatul, dar credeam că vi l-am spus. Votăm acum amendamentul 53 privind regula 132. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă în unanimitate. A, nu chiar în unanimitate, avem un vot împotrivă, dar se adoptă. Am ajuns acum la compromisul numărul 3. Se referă la regula 132 a 9. Raportorul, domnule raportor, doriți să-mi spuneți câteva cuvinte? Este vorba de un compromis privind modul în care ne eh, ocupăm de cooperarea cu parlamentele naționale. În principiu a fost înaintat din două motive. În primul rând, propunerea domnului Brock era prea amănunțită pentru regulamentul nostru și, în al doilea rând, am vrut mai multă flexibilitate în ceea ce privește negocierile cu parlamentele naționale. Noi nu dorim uh, ca noi să stabilim exact până în cele mai mici amănunte modul în care va progresa relația cu parlamentele naționale, trebuie să o reglementăm într-un fel, dar nu trebuie uh, să mergem prea în profunzime. Acest compromis reprezintă o posibilitate de a introduce uh, în uh, regulamentul nostru prevederi privind relația cu parlamentele naționale, dar nu până în cele mai mici amănunte. Domnul domnul Daf. Domnule președinte, sunt uh, de acord. Înțeleg foarte bine ce, încearcă să obțină domnul raportor. Este vorba de o abordare constructivă asupra relației noastre cu parlamentele naționale în conformitate cu prevederile protocolului. Problema este că se introduce aici conceptul de rețea, ceea ce îmi displace. Tratatul nu spune nimic în ceea ce privește forma cooperării cu parlamentele naționale. Iar uh, acest concept de rețea care este introdus deodată în procedurile noastre, cred, din păcate, că ne va obliga la niște lucruri pe care până la urmă s-ar putea să hotărâm că nu le dorim. Tratatul spune că ar trebui să aibă loc discuții între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește forma pe care trebuia, trebuie să o ia cooperarea între noi. Sunt de părere că ar trebui să păstrăm termenii, formularea din tratat în procedurile noastre, iar dacă nu reușim să facem acest, acest lucru, să păstrăm această formulare, ar trebui în cel mai bun caz să nu mai spunem nimic în momentul de față. După ce vom ajunge la un acord cu uh, parlamentele naționale, vom putea oricând să revenim asupra acestui subiect în cadrul procedurilor noastre. Dar cred că la ora actuală ar fi prematur să ne pronunțăm asupra acestei chestiuni. Mulțumesc, domnul Mendes de Vigo. Este doar un punct de procedură. Vreau să vă anunț că domnul uh, președinte Klaus a semnat tratatul. No, no. I've received an email. Onorevole Brock a chiesto di parlare? Domnul Brock dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acesta este un moment istoric. Unii dintre noi ne ocupăm de tratatul de la Lisabona de 10 ani, cum s-a spus deja. Și iată că acum am dus la bun sfârșit acest document și nimic nu mai poate schimba acest lucru, ceea ce mă bucură enorm. În ceea ce privește acest uh, problema pe care o discutăm acum, nu știu dacă la momentul de față do ne dorim o rețea. Ar avea am avea, am fi un parlament care ar conține, care ar fi compus din 28 de parlamente în această rețea. Noi încercăm să evităm o astfel de situație. Noi doream uh, ca uh, la cârmă, să spunem așa, să fie Parlamentul European. Poate că amendamentele mele sunt prea detaliate, dar abordarea politică este și ea diferită. Și vă rog să țineți cont de acest lucru. Cred că trebuie să găsim o altă abordare. Nu știu cum o să facem acest lucru dar sunt de părere că din moment ce la plenară s-a luat deja o hotărâre, aș dori să îi fac o propunere raportorului și anume să adoptăm amendamentul meu, dar să-l mai șlefuim puțin până la plenară pentru a-i fi și lui pe plac. Un astfel de compromis mi-ar fi, mi s-ar părea convenabil, cred că aceasta este abordarea care ne trebuie și să spunem răspicat că Parlamentul European este unul din cei doi legiuitori și nu unul dintre cei 28 de legiuitori. Astfel încât poate am putea să adoptăm aceste amendamente care s-ar putea să fie un pic cam lungi, dar după aceea eu și David ne uh, încercăm să, să avem până la plenară o versiune mai concisă care să mențină această abordare pe care vă o propun, domnul președinte. Domnule Martin, aveți cuvântul. Da, o propunere foarte generoasă, ca întotdeauna. În ceea ce privește nu, nu voi vota aceste amendamente, o să mă abțin, dar se pare că nu există sprijin pentru acest compromis, așa cum credeam eu, voi retrage compromisul, iar după aceea Comisia va putea hotărâ cum să voteze cele trei amendamente înaintate de Elmar. Aș dori să adaug un lucru și anume că lucrurile pot degenera la nivelul comisiilor și aș dori să-l rog pe Elmar să accepte un amendament oral la amendamentul 70 unde spune că orice document transmis oficial de Parlamentele eh, Naționale Parlamentului European ar trebui să spunem orice document legislativ. Dacă, dacă este de acord Elmar cu acest lucru, atunci las la latitudinea înțelepciunii dumneavoastră a Comisiei eh, eh, ce vom face cu aceste trei amendamente. Allora, mi pare di avere capito che le... Domnule președinte, am înțeles Compromisul 3 uh, va fi retras temporar și după aceea vom vedea ce se întâmplă la plenară. Deci acum trebuie să votăm amendamentele 68, 69 și 70 și la amendamentul 70 avem o corectură pe care a explicat-o raportorul. Putem vota în bloc aceste trei amendamente 68, 69, 70 și nu este pentru, vă rog să ridice mâna. Împotrivă? Abțineri? Treisprezece pentru, doi împotrivă, șapte abțineri. Se adoptă. Votăm acum Amendamentele de la 54 la 59, putem să votăm în bloc aceste ultime amendamente. Cine este pentru, vă rog, să ridice mâna. Împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri? Se adoptă. Acum votul final asupra propunerii de decizie a Parlamentului European. Cine este pentru să i ridice mână? place pentru cine este împotrivă? Doi. Două voturi, abțineri? O singură abținere. Se adoptă. Se adoptă întregul document. Felicitări domnului Martin. Și mulțumiri eh, domnului Corbett eh, pentru activitatea sa. Am terminat, deci. Am terminat eh, ședința noastră oficială, după care avem reuniunea coordonatorilor. Ne vom revedea mâine la ora 9.